anzunehmen. și domnilor, vă rog să luați loc. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Dragi colegi, la 10 zile după ce taifunul Haiyan a distrus uh, foarte multe suprafețe din uh, Filipina, sute de mii de oameni se află în continuare într-o situație dramatică. Cunoașteți cu toții imaginile îngrijorătoare, oamenii care nu au acces la apă, care nu au un adăpost. Știm foarte bine că ajutoarele au început să ajungă la oameni, dar cu toate acestea, foarte multe din zonele afectate de această catastrofă sunt separate de exteriorul lumii sunt unii care, unii, unele persoane care rămân în continuare dispărute, în continuare se recuperează foarte multe persoane decedate și foarte mulți oameni se luptă pentru a supraviețui. Filipinele depind acum de ajutorul internațional și comunitatea internațională trebuie să depună toate eforturile necesare pentru a ajuta aceste persoane în situația lor în care se află. Deci, foarte mulți oameni din Filipine așteaptă solidaritatea noastră. Uniunea Europeană s-a angajat să contribuie atât cu ajutor uh, imediat, umanitar, dar și cu un ajutor pe termen lung. Cred că putem face mai multe, însă ținând seama de gravitatea situației uh, de acolo. Să nu uităm că 11 milioane de oameni sunt uh, afectați de uh, ceea ce s-a întâmplat în Filipine. Mai mult de 600 de mii de oameni și-au pierdut casele. Și conform datelor Crucii Roșii Internaționale, încă lipsesc mii de persoane și cred că ați citit cifrele legate de persoanele uh, decetate. Deocamdată este vorba de peste 2500, însă este foarte probabil că această cifră va crește foarte mult și aș dori în numele Parlamentului European să transmit tuturor celor afectați că Parlamentul European va contribui uh, cu tot ceea ce va putea pentru a ajuta la procesul de reconstrucție și sunt sigur, doamnelor și domnilor, că împărtășiți împreună cu mine aceste sentimente, uh, suntem alături de aceste victime și acum vă rog să avem un minut de reculegere. Herzlichen Dank. Vă mulțumesc. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dragi colegi, dragi colegi, Mă bucur că pot saluta alături de noi 150 de elevi din 33 de țări e part... elevi care au participat la Euronescola pentru anul 2013. Deci, bine ați venit cu toții! Zwei Tage lang haben die jungen acești tineri, timp de două zile, tineri provenind din țări uh, ale Uniunii Europene, dar, din, dar și din Armenia, din Ucraina, din Azerbaijan, au ocazia să uh, asiste la discuțiile legate de parteneriatul uh, estic. Apoi vom mai există de fapt o listă lungă de teme care au fost dezbătute de acești uh, tineri. Vă mulțumesc pentru că ați participat și pentru că v-ați uh, implicat în aceste discuții. Vă mulțumesc pentru discuțiile aprinse mi s-a transmis că entuziasmul uh, dumneavoastră s-a ridicat la nivelul entuziasmului colegilor europarlamentari uh, și vă urez succes în uh, cariera dumneavoastră viitoare. Declar acum, în mod oficial, redeschiderea ședinței întreruptă pe data de 24 octombrie și acum colegul nostru Stier are cuvântul. Vă rog gospodine predsjednie gospodine predsjednie jutros je oko one hundred tisua ljudi prolo kroz. domnule preedinte în această dimineaă o sută de mii de oameni au demonstrat la bucovar au comemorat evenimentele din acest oraș acum douăzeci și doi de ani când orașul a fost asediat. Este prima astfel de comemorare a Bucovar de când Croația a intrat în Uniunea Europeană. De aceea, un număr mic de vizitatori din Croația au venit astăzi aici la Parlamentul European de la Strasburg și se află în hemiciclu. Fac apel la adresa dumneavoastră să dăm dovadă de respect față de cei care au murit la Bucovar și acum cu toții putem trăi într-o Europa liberă, unită. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Stia, pentru această informație. Procesul verbal și textele adoptate ale ședinței din 24 octombrie sunt disponibile, nu știu dacă există obiecții, văd că nu, atunci procesul verbal este adoptat. Ajungem la comunicări. Autoritățile competente ale Republicii Federale Germane mi-au comunicat alegerea doamnei Gabriele Stauner începând cu data de 30 octombrie 2013. De asemenea, mi-au comunicat și alegerea doamnei Hiltrud Breyer um, odată cu, din data 31, de 31 octombrie 2013. Doamna Staunor o înlocuiește pe doamna Weisgerber, doamna Breyer, pe doamna Brantner. Conform articolului 7, aliniatul 1, referitor la alegerile generale ale membrilor Parlamentului European și articolului 1, alineatul 1 și 4 al regulamentului de procedură al Parlamentului European. Luăm act de a doamnei Stauner începând cu data de 30 octombrie și a doamnei Breyer începând cu data de 31 octombrie. Salutăm aceste două colegi alături de noi și vă aduc aminte că, conform alineatului 3, articol, articolului 3, alineatul 2 al regulamentului, aceste două nouă colegi au competențele complete ale unui uh, europarlamentar, cu condiția ca dumnealor să fi declarat în scris că nu îndeplinesc, că nu ocupă altă funcție care este incompatibilă cu calitatea de membru al Parlamentului European. Autoritățile competente din Polonia mi-au transmis cererea de ridicare a imunității parlamentare a domnului Tadeusz Szymanski. Conform articolului 6 alineatul 2 a regulamentului, am transmis această cerere Comisiei pentru Afaceri uh, Juridice din partea PP-ului și verzilor am primit o cerere referitoare la modificarea unor uh, membri. Dacă nu se ridică nicio obiecție la aceste numiri până la sfârșitul acestei ședințe, atunci numirile sunt considerate a fi acceptate. Comisia competentă a transmis o corectare a unui text adoptat de Parlamentul European, conform Um, articolului 216 alinitul 4, această corectare va fi considerată a fi adoptată dacă um, într-o perioadă de 24 de ore niciun grup uh, politic sau cel puțin 40 de membri nu uh, vor cere uh, votarea acestei modificări. Și textul va fi publicat la sfârșitul acestei uh, ședințe. Miercuri, vom semna 10 acte legislative împreună cu Consiliul, acte legislative care au fost adoptate conform procedurii ordinare legislative și și aceste texte vor fi uh, publicate la sfârșitul acestei uh, ședințe. Și acum, modifica, adoptarea respectiv modificarea ordinii de, ordinii de zi este vorba de proiectul de ordine de zi definitiv adoptat pe data de 13 octombrie și știu că grupul politic al verzilor are o cerere pentru a obține o declarație din partea Comisiei Europene legată, legată de uh, negocierile TIP cu uh, Statele Unite ale Americii. Da, domnule președinte, este vorba de acest lucru, acest punct TTIP și cadrul financiar multianual. Domnule Convendit,